Ja, hallo und guten Nachmittag hier in Brüssel. Bună ziua și bine v-am găsit la Bruxelles. Constat că multă lume e încă pe drum, însă aș dori să-i salut pe cei care sunt în sală. Bine ați venit așadar la începutul unei reuniuni care va dura trei zile. Avem uh, poate de aceea o mică întârziere la plecare, Vom începe așadar analiza ordinii de zi. Aceasta va fost trimisă pe e-mail și anume modificarea următoare, punctul 5 va fi tratat după punctul 7, dar înainte de punctul 6. Deci această modificare n-ar trebui să ne deranjeze pe noi acum la începutul lucrărilor. Astfel adoptăm ordinea de zi modificată. Acum punctul 2, comunicarea ale președintelui. Nu avem comunicare astăzi. Avem interpretare în toate limbile, în afară de estonă și letonă. Și ajungem deci la punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor trecute. Dacă nimeni nu are obiecții, față de reuniunile din 6-7 aprilie și 26-28 aprilie. Acestea se vor adopta. Acum vine punctul 4, care este un punct foarte important. Raportul delegației Envi într-o țară care dorește să adere la Uniunea Europeană și anume Islanda. Richard Zieber a fost șef de delegație și a participat la această călătorie împreună cu alți colegi care Domnul Zeber ne va spune acum ce se mai întâmplă cu vulcanul și ce se mai întâmplă în general în Islanda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru aprecierile pe care le-ați făcut. Ați spus că a fost o reuniune foarte importantă, dar într-adevăr eu zic că a fost una foarte interesantă pentru a putea să ne facem o idee despre situația politică și despre situația economică și mai ales despre uh, temerile islandezilor în momentul de față și în legătură cu catastrofa declanșată de către erupția vulcanului. Această delegație a făcut parte, uh, din ea au făcut parte numai trei uh, deputați uh, din partea PPE, celorlalți a fost foarte frică de vulcan, se pare. Domnul Fernandes din Portugalia a participat la această delegație și domnul Franco din, din Franța. Uh, și cu mine. Am avut, bineînțeles, lângă noi și alți colaboratori care ne-au ajutat și o echipă foarte mare de interpreți care ne-au susținut pe întreaga durata a delegației. În legătură cu chestiunile de conținut, dacă dorim să înțelegem Islanda, trebuie să ne uităm în primul rând la istorie. În 1944 um, această țară a fost independentă din, de Danemarca de-abia, dar evenimentele din ultimele săptămâni și luni au, mai ales criza bancară, a dus la faptul ca Islanda să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Știți că săptămâna trecută la Strasbourg am uh, decis ca să înceapă negocierile de aderare. Islanda este membru în momentul de față a spațiului economic european deci o parte, de fapt, a legislației a fost deja preluată de către Islanda și mai sunt doar câteva domenii care ar trebui să mai fie adaptate. Nu voi uh, citi acum un text pe care l-am pregătit uh, atunci, ci, bineînțeles, îmi uh, amintesc de ce am redactat aici. Reușesc să prezint poate și lucruri care nu sunt prevăzute în textul pregătit, să mă scuze secretarul general. Avem uh, așadar directiva cu privire la păsări, directiva Flora Fauna Habitat, despre care am discutat-o, am discutat și de asemenea cartografierea a fost terminată. Important este însă ca problemele de implementare care țin de domeniul agriculturii să fie rezolvate. Mă refer aici la cultivare, la oi, la um, alte probleme, cum ar fi problema solului și așa mai departe. Pentru noi, europenii, și sectorul piscicol este foarte important Știți că au existat uh, probleme în anii 70 cu un membru al Uniunii Europene actual, Marea Britanie, au existat dezbatere, uh, dezbatere cu privire la acea zonă de 200 de mile uh, care este rezervată unor prevederi speciale. Islanda ar aduce cu sine un o contribuție importantă dacă ar intra în Uniunea Europeană. Controlul, implementarea și transparența sunt o plusvaloare foarte importantă din partea Islandei. Eu nu sunt specialist în domeniul piscicol, dar ceea ce am auzit acolo m-a convins foarte tare și cred că politica noastră de pescuit ar putea să aibă de câștigat prin această aderare, mai ales că se lucrează fără subvenții. Bănuiesc că aceasta ne-a impresionat pe toți cel mai mult. Există un stoc foarte mare de pește, dar sectorul se suportă singur, reușește să se autoadministreze. Și peștele este un produs național. Deci, din punct de vedere al mediului, am avut o dezbatere foarte importantă și în legătură cu balenele. Știm că Islanda a prezentat uh, poziția sa, balenele pe care le are în apele sale nu sunt uh, amenințate cu dispariția. Uh, Există diferențe foarte mari între emisfera sudică și cea nordică. Deci știm ce ne-a scris uh, guvernul australian în scrisoarea respectivă, dar aceasta se aplică la emisfera sudică și mai puțin la cea nordică. Islanda poate garanta că balenele care sunt vânate de către ei sunt uh, în continuare, au un stoc de regenerare de, o cotă de regenerare de 80%. Aceasta ar fi fost așadar o dificultate pe care noi am uh, fi putut să o întâlnim din partea Comisiei Envi, dar nu este o problemă atunci când ne gândim la negocierile de aderare. Capitolul energie a fost de asemenea un domeniu foarte important. 10% din energia regenerabilă se folosește în Islanda mai ales e vorba de energia hidraulică și de resursele de geotermie, termie, mă scuzați. Deci Islanda este un lucru foarte important, un domeniu foarte important când vorbim de economiile de emisii de dioxid de carbon. Va trebui însă să verificăm acum, din punct de vedere economic, dacă se poate adera, se poate anexa, cum ar veni din acest punct de vedere, din aspecte economice și energetice, Irlanda la, Islanda la rețeaua noastră, noastră. Important este că, deci, există deja o abordare pe energii regenerabile care, pot, care poate fi uh, importată și în uh, Europa și deci se poate uh, economisi eventual certificate de emisii. Protecția peisajelor și mediului a fost un alt aspect important. Islanda a găsit o soluție, însă, care ar putea fi acceptabilă și pentru Uniunea Europeană. Eroziunea solului este o temă de actualitate în Islanda Islanda a fost uh, dezpădurită foarte activ. Foștii locuitori din anumite regiuni au încercat să creeze cât mai multe pășuni, dar Există programe de reîmpădurire care sunt în curs de desfășurare și deci vom, uh, probabil putem să ne așteptăm ca pe viitor să poată să fie o țară mai bine dezvoltată agricol. Am avut o întâlnire cu ambasadorul nostru al Uniunii Europene, cu domnul Timo Suma, ambasador din partea care este finlandez pentru Uniunea Europeană. El este șeful delegației, nu are nicio colaborator și totul este, bineînțeles, pe măsura dimensiunilor insulei. Am avut însă întâlniri și cu oficial și cu ministra pentru mediu, doamna Sovastota, care ne-a explicat care este părerea ei despre situația mediului în Islanda. Am fost și la un țăran, la un agricultor care ne-a povestit că 20.000 de tone de um, cenușă au fost evacuate de pe terenurile sale și că probabil încă nu s-a terminat cu întreaga evacu evacuare. Trebuie să vedem așadar cum, vom, uh, cum vor reacționa islandezii din perspectivă politică la această problemă. Pentru noi, europenii, a fost interesant mai ales aspectul de aviație civilă să vedem ce se poate face din punct de vedere politic. În legătură cu protecția civilă ne-am uh, dus să vizităm și anumite infrastructuri din acest domeniu. Se pare că multe lucruri se bazează în Islanda pe inițiative cetățenești, pe rețele de SMS și așa mai departe, care funcționează foarte bine. Există un sistem de urgență și de alertă rapidă care funcționează, se pare foarte bine, care este foarte strict militar într-un fel și funcționează, nimeni nu s-a plâns de acest sistem în ciuda erupției masive pe care au trebuit să o suporte. Mulțumesc, domnule președinte, cam atâta raportul de la delegația din Islanda. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc președintelui de delegație, Richard Zeber se simte un entuziasm adevărat pentru Islanda. Am putut remarca acest lucru și la dezbaterea despre balene din plen de săptămâna trecută. Richard Zeber este foarte puternic în ceea ce privește argumentele sale în acest domeniu. Balenele care sunt în pericol și balenele care se pare cele din Islanda nu sunt în pericol de dispariție. Am luat la cunoștință această situație să sperăm că așa este și să sperăm că vom face ceva pentru situația care s-a înrăutățit. Din perspectiva mediului, am auzit de asemenea că lucrurile stau foarte bine în Islanda. Potențialul energetic pe care îl are Islanda este extrem de interesant și pentru Uniunea Europeană și când uh, Islanda va intra în Uniunea Europeană, să vedem și dacă va fi gata să își împartă energia cu noi ca să poată exista un schimb în, mai ales cu regiunile care sunt uh, foarte afectate din perspectiva mediului și a energiei. Pescuitul a fost o temă foarte importantă, probabil că este o temă esențială și la negocierile cu Uniunea Europeană. Pescuitul și cotele de pescuit pe care le impune Uniunea Europeană statelor sale membre nu știu dacă se potrivesc cu ceea ce face Islanda, să vedem dacă s-ar putea să se creeze potențial de conflict. Am auzit și despre eroziunea solului, am constatat acest lucru peste tot, unde nu se reîmpădurește solul despădurit, nu numai în regiunile tropicale, ci și uh, în țări ca Islanda. Ar fi interesant să vedem ce soluții găsesc islande ce soluții găsesc uh, programele de reîmpădurire. Sunt importante, dar trebuie să fie prezervat și humusul în sol. Din perspectiva peisajelor există regiuni care intră, ar intra sub Natura 2000. Biodiversitatea este cu siguranță o temă importantă vorbind de habitatul marin. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru acest raport de la delegație. Aș vrea să pun acum o întrebare către colegi dacă domnul Schnellhardt dorește să mai comenteze și dumnealui. Nu neapărat la acest uh, raport, mulțumesc foarte mult însă pentru această relatare. Este important ca în pregătirea negocierilor de aderare cu Islanda să ne informăm foarte bine care este situația din această țară. Am o întrebare practică însă. Dacă locurile pentru o delegație într-o anumită țară nu sunt ocupate, ar fi poate posibil pe viitor să-i cooptăm pe alții care doresc să vină din a, în delegație cu noi și care sunt din acest grup, care însă n-au fost desemnați. Am putea deci să le permitem și lor să vină? Știu că unii din alte grupuri uh, politice ar fi vrut să vină și nu au putut pentru că delegația de uh, partidul decisese să nu trimite pe nimeni. Eu cred că este bine să avem cât mai multe păreri și ar fi poate bine să încercăm să găsim o soluție. Domnul Prodi. Grazie, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Richard pentru raportul tău. Am doar o întrebare. Dacă am înțeles eu bine, se vorbea despre o existența unei posibilități pe care ne-ar oferi uh, energia regenerabilă, ne-ar oferi o energia regenerabilă produsă în Islanda și mai ales energia geotermică uh, să poată fi folosită în Uniunea Europeană, dar cu ce tehnologie ar putea uh, fi trimisă în Europa și pe ce trasee? Dann haben wir noch die Kollegin Da, acum are cuvântul și colega Iana Kutakis. Mulțumesc. Și pe mine mă interesează Islanda, pentru că vin dintr-o circumscripție similară. În ceea ce privește vulcanul, ne-ați putea spune... A, știm că vulcanul care a erupt uh, era cel mai mic, uh, dar are un geamăn mai uh, periculos. Dacă ați aflat uh, care ar fi învergura unei posibile explozii. Iar în ceea ce privește cenușa vulcanică, poate fi utilizată ulterior pentru regenerarea solului sau poate fi utilizată în alt mod? Der Delegationsleiter Richard Seber antwortet. Da, are cuvântul pentru răspuns șeful delegației Richard Zeber. În ceea ce privește participarea și participanții, există anumite cote, dar cred că aici secretariatul dispune de cunoștințe mai bune. <clears throat> dacă grupurile politice ar pune la dispoziție propriile locuri, cred că acest lucru însă ar fi dificil, poate că ar fi o temă de discutat la următoarea reuniune a coordonatorilor. <clears throat> Și dacă alte grupuri politice renunță la astfel de deplasări, noi ne-am bucurat să le <clears throat> luăm. Acum, ca răspuns pentru domnul Prodi Ideea este de a transporta energia electrică pe aceste distanțe lungi. Sigur că cu tehnologia actuală există o pierdere destul de substanțială în momentul de față, dar există deja încercări practice cu anumite conducte la care uh, aceste pierderi sunt uh, destul de reduse reduse, iar în momentul de față au loc testări cu parteneri germani pentru a vedea cum anume se pot reduce aceste pierderi pentru a aduce această energie curată, fără pierderi spre Europa și Bineînțeles că această energie regenerabilă nu poate avea succes decât uh, dacă tehnologia este corespunzătoare, la fel uh, ca și în cazul parcurilor solare din Sud. Pentru că dacă nu se reușește această îmbunătățire tehnologică, vom avea probleme în a atinge obiectivele pe care ni le-am propus. <clears throat> Pe de altă parte, există și aceste fluctuații destul de mari în transportul uh, energetic și aici trebuie găsit o soluție. Uh, Uh, geotermia și energia hidroelectrică din Islanda ar fi uh, soluții bune pentru că uh, asigură o încărcătură stabilă fără fluctuații. Acum, în ceea ce privește vulcanul, nu îndrăznesc să-i pronunț numele, dar, într-adevăr, este vorba de vulcanul cel mai mic, însă erupția a fost atât de periculoasă pentru traficul aerian pentru că uh, s-a emis foarte multe cenușă și o formă de cenușă care nu este coagulată și de aceea rămâne în aer foarte mult timp. Așadar, particulele uh, evacuate nu se combină cu alte molecule și de aceea se păstrează în aer foarte mult. De aceea această influență asupra traficului aerian. Erupția însăși nu a fost una atât de mare. Pentru islandezi, uh, traficul aerian nu a fost uh, foarte tare perturbat, pentru că cei nu și așa deplasat spre sud-est, spre Europa, de deci ce au fost mai puțin afectați. La nivel regional, desigur, au existat probleme majore în agricultură. Acum, ce, ce se poate face cu cenușa? Acolo unde a căzut pe terenul agricol prea puțin, pentru că a format uh, o, un strat uh, relativ compact și a trebuit îndepărtată. Deci pe termen scurt uh, nu este utilizabilă, dar pe termen uh, lung, bineînțeles, poate fi un fertilizator. Catla, cel de-al doilea vulcan, cel uriaș, care amenință să erupă, conform calculelor islandeze, ar urma să aibă loc o erupție în perioada următoare, pentru că există o anumită periodicitate, dar <clears throat> erupțiile acestui vulcan Catla de regulă nu aduc uh, în atmosferă această cenușă foarte fină și, prin urmare, asupra noastră a europenilor nu ar avea efecte atât de importante. Însă problema pentru islandezi este că aceste două, acești doi vulcani se află sub un strat de gheață, iar uh, gheața care se topește uh, reprezintă un volum imens. Este erupția care a avut loc în momentul de față corespunde unui număr de foarte multe uh, reacții nucleare în ceea ce privește volumul de gheață dislocat. Asta este însă problema care se resimte în Islanda și mai puțin afectarea traficului aerian. sistem de avertizare timpurie există prin măsurări geologice, așa cum există peste tot. Am întrebat, uh, nu au existat pierderi umane și am întrebat cine decide când este nevoie de evacuare. În cazul acestui uh, vulcan, uh, se pare că un țăran a dat telefon și a spus că erupe vulcanul. Seismologii se pare că nu au detectat acest lucru, și așa s-a activat uh, sistemul de avertizare timpurie și oamenii au fost evacuați efectiv. Dacă auzim așa ceva, sigur, uh, lucrurile sunt relativ simple, dar uh, faptul că seismologii nu au reușit să prevadă în detaliu acest lucru, dar oamenii din teren au observat aceste evenimente, da, cu Asta a dus la luarea deciziei de evacuare. Da, un mic excurs și o expertiză în domeniul vulcanologiei. Se vede așadar că omul tot e mai bun decât tehnologie. Așadar, următoarea erupție nu ar mai afecta așa de mult traficul aerian. Trecem acum la următorul punct. Mulțumesc și secretariatului pentru acest raport. A fost o activitate bună și ne pregătim și de negocierile de aderare cu Islanda. Trecem acum la punctul 7 al ordinii de zi, Doing the Right Things, prezentarea raportului cu privire la inspecțiile de mediu. Dați-mi voie să urez bun venit domnului Chicken și domnului Rob Crummers, care este co-manager al Impel. Amândoi ne vor oferi o introducere în acest proiect implementarea politicii de mediu în cadrul Uniunii Europene. Cine dorește să înceapă? Ian Chickens. Mulțumesc, domnule președinte. To present some of the work of, uh... Mulțumesc pentru ocazia de a prezenta activitatea rețelei noastre și uh, prezentarea va fi puțin mai uh, extinsă decât ce scria pe ordinea de zi, dar desigur că vom respecta timpul uh, alocat. Sigur, există, v-am uh, distribuit și o prezentare în PowerPoint <clears throat> și care îmi va servi uh, de model. Aș dori să mă refer la îmbunătățirea inspecțiilor de mediu și o imagine a câtorva proiecte principale ale noastre, începând pe scurt cu o introducere a activității uh, rețelei noastre IMPEL, și grupul pentru inspecții și aplicarea uh, legislației de mediu și apoi ne vom concentra asupra a două proiecte importante care își doresc să îmbunătățească inspecțiile de mediu în statele membre. Uh, inițiativa de revizuire a IMPER, care este un program uh, care își dorește să organizeze uh, revizuirea ale acestor rețele și proiectul Doing the Right Thing a, uh, a face lucrurile corecte. E vorba de planificarea inspecțiilor. După cum puteți vedea la, pe diapozitivul 3, Impel, rețeaua noastră, acoperă o mulțime de țări. Mă scuz, există aici o greșeală. Se spune că Uh, activăm în 34 de țări, de fapt doar în 32 de țări. E vorba de statele membre UE, țările candidate, Croația, fosta Republica Iugoslava Macedoniei, Turcia și Norvegia și foarte recent Islanda. Islanda a devenit membra a rețelei noastre exact în momentul erupției vulcanului despre care ați vorbit adineauri. Dar oricum ne bucură faptul că ni s-a alăturat și Islanda. Deci suntem o asociație internațională non-profit uh, care reunește autoritățile de mediu, de protecția mediului din aceste, din aceste 32 de țări. Avem și identitate uh, juridică din 2008, personalitate juridică. În legătură cu mm, rolul nostru general, dorim să contribuim cu o aplicare mai eficientă a dreptului mediului, asta printr-un uh, set de măsuri, dorim să dezvoltăm uh, cele mai bune practici și uh, să uh, elaborăm instrumente și linii directoare pentru autoritățile de mediu în Europa, apoi o mai bună, o mai bună formare a inspectorilor de mediu și în consolidarea capacităților, avem proiecte comune de uh, punere în aplicare a legilor, uh, deci autoritățile uh, își pun în comun expertiza pentru a face inspecții și alte activități de supraveghere. Promovăm de asemenea dezvoltarea unor rețele naționale din țările membre, IMPEL, astfel încât uh, înlesnim o colaborare a autorităților de mediu din țările membre. Dorim să oferim și reacții, informații <clears throat> legiuitorilor expert în probleme legate de elaborarea și punerea în aplicare a legilor de mediu și dorim să explorăm uh, modul de elaborare a unor instrumente legale și nelegale pentru protecția mediului. Principala activitate a rețelei este desfășurarea de proiecte. În medie desfășurăm 15-20 de proiecte pe an dar, sigur, la acestea pot să participe și alte state decât cele care sunt membre ale noastre. Deci orice mm, persoană implicată în protecția mediului uh, la nivel oficial poate participa la aceste proiecte. Foarte pe scurt mă voi referi la organizarea rețelei noastre, după cum spuneam, recent am fost transformați într-o, eh, într-un organism cu, eh, cu personalitate juridică, asociație non-profit, deci avem o adunare generală în care sunt prezente autoritățile de mediu din țările noastre membre și se întrunesc pentru a discuta planificarea proiectelor. Avem și observatori la aceste reuniuni care provin din eh, partea Comisiei Europene, de la OCDE și la alte, din partea altor rețele de mediu. Uh, sigur, conducerea se ocupă de activitatea de zi de zi cu secretariatul uh, care este alocat, dar o mare parte a activității este uh, desfășurată în cele trei grupări ale rețelei noastre, la care mă voi referi imediat. Avem un program de lucru lunar și unul anual cu obiectivul de a desfășura proiectul, după cum spuneam. Odată la trei ani organizăm o conferință uh, importantă, organizată în comun cu Comisia Europeană, pentru a ne uh, face public mesajul uh, unui public cât mai larg. De asemenea, e important să menționăm că avem împreună cu Comisia Europeană the priorities. Avem un memorandum de înțelegere cu, Euro- cu Comisia Europeană, mă scuzați, în legătură cu uh, uh, elaborarea și punerea în aplicare a legislației de mediu. La diapozitivul 6 vedem că avem trei grupări în asociația noastră cu trei uh, domenii de activitate. Uh, grupul întâi e vorba de permitere, desfășurarea inspecțiilor și punerea în aplicare, un domeniu, de, un domeniu foarte larg, foarte extins. E vorba de supraveghere și elaborarea de permise pentru efectuarea inspecțiilor și ne concentrăm pe recomandările unor criterii minime pentru desfășurarea inspecțiilor de mediu, o referință importantă pentru activitatea noastră de inspectare, dar uh, lucrăm și la îmbunătățirea uh, <clears throat> permiselor și ne gândim de, aici, de exemplu, și la uh, regulamentul privind deșeurile. Grup, grupul numărul 2 se referă la transporturile uh, transfrontaliere de deșeuri. Uh, e o activitate uh, aici care se referă, e specializată, se referă doar la deșeuri și avem uh, proiecte comune de aplicare a legislației de mediu, deci dorim să îmbunătățim uh, activitatea de inspecție pe acest subiect și vrem să formăm inspectorii. Uh, și să consolidăm capacitatea. Și ultima grupare, ultimul grup, e o mai, se ocupă cu uh, îmbunătățirea reglementării și își dorește să ofere informațiilor uh, persoanelor care activează în domeniu în legătură cu probleme legate de elaborare și punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene. Avem liste uh, care mm, ajută la uh, mm, evaluarea legislației și foarte recent am făcut o evaluare a uh, unor lege, mm, lege uh, uh, europene foarte recente. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, mă voi concentra asupra activității primului grup. E vorba de elaborarea, emiterea permiselor, inspecțiile și punerea în aplicare. După cum spuneam deja, acest grup se ocupă de munca de supraveghere și uh, inspecție. Uh, și respectă eh, recomandările europene privitoare la eh, criteriile minime de inspecție au fost adaptat, adoptate de Parlamentul European și Consiliu și sunt acum eh, revizuite de Comisie. Impel, as a network of practitioners, provided este o rețea de uh, experți care acum câțiva ani a uh, oferit baza pentru recomandări, formulând un număr de criterii minimă pentru inspecțiile de mediu uh, și din acel moment am supravegheat o serie de proiecte în cadrul recomandărilor și am elaborat și uh, uh, de, am desfășurat și desfășurăm în continuare un program uh, de revizuire la care mă voi referi uh, peste câteva minute. Avem documente, linii directoare uh, cu referire la inspecții și ajutăm astfel autoritățile să, uh, să respecte recomandărilor, recomandările. E vorba și de planificarea inspecțiilor în acest proiect Doing the Right Things, să facem uh, lucrurile corecte. Există acest, această revizuire de care vorbeam, revizuirea recomandărilor, Uh, care este acum desfășurată de comisie. Aici avem propuneri concrete pentru a consolida aceste recomandări. About the IMPO Review Initiative. Câteva cuvinte despre inițiativa de revizuire uh, a IMPEL. E un program uh, pe bază voluntară pentru a ajuta activitatea autorităților de mediu din țările membre și se referă la implementarea unei inițiative care spune că statele membre ar trebui să se ajute unele pe altele în uh, implementarea legislației comunitare de mediu în legătură cu procedurile, cu promovarea celor mai bune practici și așa mai departe. Și e vorba deci de un program de consiliere, această inițiativă de revizuire, pentru promovarea unor inspecții de cât mai bună calitate. Această inițiativă a avut beneficii, foarte clar, pentru că oferă o, sfaturi uh, în legătură cu performanța, cu structura operațională și uh, precizează, uh, se poate preciza domeniul revizuirii în, în funcție de nevoile specifice ale fiecărui stat membru și sigur că se poate beneficia de experiența colegilor din țări, din, țări, uh, din alte țări membre în probleme punctuale. De asemenea, se, uh, prin această revizuire se mm, subliniază cele mai bune practici. Deci e vorba de un raport care conține un număr de recomandări care pot ajuta autoritățile să-și îmbunătățească organizarea pe viitor și e important și faptul că alte autorități au de învățat din aceste recomandări și bune practici uh, cuprinse în rapoarte și le pot aplica în propriile lor organizații. Uh, această inițiativă a fost uh, desfășurată într-un număr important de țări. Anul trecut, Inspectoratul portughez a avut o astfel de inițiativă. Anul acesta o aplicăm în Slovenia și un, în, în România la un uh, inspectorat la nivel local și anul viitor Croația și Lituania vor avea astfel de inițiative. Um, the Impel Review Initiative. Această inițiativă este un program pe care l-am dorit să continue și încercăm să l îmbunătățim ca să devină mai atractiv pentru cât mai multe autorități din statele membre și cred că e o activitate de succes, o inițiativă de succes, pentru că multe țări, din ce în ce mai multe țări uh, doresc să implementeze un astfel de, de program. Avem un chestionar uh, prin care aplicăm această inițiativă. E un instrument foarte important pentru ca să obținem informații și să stimulăm uh, discuțiile la nivel regional. Uh, și sigur că încercăm să facem, să-l efectuăm într-un mod coerent și uniform și profesionist. Și este o inițiativă aliniată la liniile directoare Doing the Right Thing. Și acum dau cuvântul colegului meu, domnul Rob Kramers. Thank you for this uh, opportunity to, uh, to... Mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta programul Doing the Right Things, care este un proiect uh, Impel care se referă la planificarea inspecțiilor de mediu. A fost con, uh, inițiat de mm, țările de jos în cooperare cu Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Germania, Suedia, Spania, Polonia și Ungaria. Toate aceste țări au făcut parte la proiect, au luat parte la proiect. În prezentarea mea mă voi referi la probleme legate de planificare, la proiectele, doing the right things în sine și apoi voi încerca să intru în detaliu în legătură cu modul în care uh, acționăm. Asta în ciclul de inspecții de mediu și de planificarea acestor inspecții. Și în ultima parte mă voi referi la structura pas cu pas a acestei, uh, acestui ghid de linii directoare. Uh, scopul nostru a, principal a fost acest, uh, acest ghid de linii directoare și în care să precizăm structura și sarcinile inspectoratelor din diversele state membre, care sigur sunt diferite și uh, în așa fel încât liniile noastre directoare sunt flexibile și cred că am reușit să le facem cât mai flexibile posibil. Uh, acest ghid a ajutat statele membre impel să respecte recomandările de criteriilor minime pentru inspecțiile de mediu. Uh, pe diapozitivul numărul 13 puteți vedea principalele probleme legate de planificare Pentru că vedem aici că resursele inspectoratelor sunt limitate, ă, acestea au multe sarcini și multe responsabilități, astfel încât e important ca activitatea lor să fie cât mai eficientă posibil. De aceea avem nevoie să, stabil, să ne stabilim prioritățile în mod foarte clar. Și după stabilirea acestora, trebuie să ne concentrăm asupra uh, scopurilor pe care le urmărim și cum uh, vrem să le realizăm. Toate acestea uh, se oglindesc în planul inspectoratelor, planul de inspecție al inspectoratelor. În următorul diapozitiv există o, o imagine acestui proiect Doing the Right Thing um, care a, a început în 2006 și anul trecut a fost finalizat, deci a fost nevoie de patru ani. În 2006 am uh, explorat modul în care statele membre stabilesc priorităților, prioritățile în uh, probleme legate de mediu. Am exa- eh, examinat cele mai bune practici din domeniu și am ajuns la concluzia că e, sunt necesare aceste linii directoare și asta am uh, început să facem în 2007. Am dezvoltat uh, acest uh, set de reguli, de, de linii directoare pas cu pas și mm, partea a treia a durat trei ani și s-a referit la implementare. Am început cu un atelier de experți am uh, prezentat aceste linii directoare unui număr de experți din, diver, din diverse state membre și le-am solicitat să le examineze și să-și elaboreze planul de inspecții uh, conform acestei metodologii și apoi să facă recomandări pentru îmbunătățirea acestui ghid, ceea ce am și făcut, apoi l-am îmbunătățit și am început uh, sesiuni de formare. Am, invit, am invitat 40 de uh, specialiști din majoritatea statelor membre și au avut un program de formare de 3 ani conform acestei noi metodologii. Apoi în 2009 am demarat uh, etapă de implementare, am, avut, am organizat ateliere, am încercat să susținem statele membre în implementarea acestei noi metodologii și, după cum a spus colegul meu, am uh, desfășurat aceste inițiative de revizuire a IMPEL cu noua metodologie Doing the Right Things și avem și un uh, site internet în care încercăm să facem un schimb de bune practici. Acum uh, câteva cuvinte despre inspecțiile de mediu, ciclul inspecțiilor de mediu pe diapozitivul 15. Acest ciclu al inspecțiilor de mediu provine din recomandări unde găsim un număr de grupări, eh, planificarea, raportarea eh, inspecțiilor și au fost elaborate conform unui ciclu pe care îl puteți vedea în imagine. În prima eh, etapă e vorba de planificare, adică ce trebuie să facem, care sunt cele mai importante lucruri, ce scopuri ne fixăm și cum vom uh, ajunge la rezultatele dorite. Următoarea etapă, următorul pas uh, prezintă condițiile în care activează inspectorii. E vorba de formare, educație uh, și furnizarea de echipament și de linii directoare. În a treia etapă, executarea și raportarea. E vorba, sigur, despre inspecția în sine, vizita la fața locului, și apoi elaborarea unor rapoarte uh, ale inspecțiilor. Și a patra etapă, monitorizarea performanței, care se referă la modul în care se face raportarea rezultatelor activității inspectoratelor și uh, cum se raportează aceste informații la obiectivele stabilite. This environmental inspection cycle Bun, acest uh, ciclu de inspecții uh, ne-a învățat că partea de planificare era mm, într-o câtva mai complicată și am văzut că în uh, acest ciclu de planificare putem să identificăm practic un nou ciclu secundar înfățișat în diapozitivul numărul 16, care se referă la modul de a descrie ce face un inspectorat, ce sarcine are, ce răspundere are și ce priorități își stabilește, care sunt lucrurile cele mai importante de făcut și ce se poate realiza cu instrumentele avute la dispoziție. Iată aici etapa 1C, definirea obiectivelor și strategiilor, uh, apoi uh, vedem ce se întâmplă cu acest uh, ciclu de planificare de mediu, următorul diapozitiv 17, sunt uh, diverse elemente aici. Începem cu punctul 1a, descrierea contextului. Aici uh, inspectoratele trebuie să examineze de aproape care le sunt sarcinile și răspunderile și ce misiune au. Și de asemenea care sunt scopurile la nivel național. Să descrie exact care este zona geografică de care răspund și să, noi trebuie să, și ele trebuie să dispună informații despre starea mediului în această zonă și uh, ce, de ce instalații, echipamente dispun în, în țara respectivă, în regiunea respectivă. Acestea sunt informațiile necesare pentru a își stabili pro, uh, prioritățile. Și o parte a priorităților uh, se poate vedea că și uh, evaluarea de risc este parte uh, a acestei planificări trebuie ținut cont și de articolul 23, directiva privind emisiile. Există acolo un paragraf referitor la inspecții care se referă și la această evaluare a riscului necesară pentru a planifica inspecțiile și pentru a vedea cât de frecvent trebuie desfășurate inspecțiile. Acum, stabilirea priorităților, credem noi că se, face, se poate face dat, cu ajutorul unei evaluări de risc cu rezultatele, rezultatele care pot fi uh, folosite la o clasificare și la stabilirea uh, resurselor. Următorul pas 1C, definirea obiectivelor și strategiilor. Deci când știi deja ce e cel mai important, trebuie să definești ce scopuri vrei să realizezi. Deci trebuie să stabilești obiectivele, țintele și să încerci să acționezi cât mai inteligent posibil. Deci dacă știi ce dorești să obții, atunci trebuie să vezi și modul în care poți să îți realizezi obiectivele și să acționezi cât mai eficient. Și e vorba de stabilirea unei strategii care poate să includă și promovarea uh, respectării legislației comunitare și ultimul pas, unul de, e vorba de planificare și revizuire, deci se face uh, planul de inspecție în această etapă. Sigur, acesta este deschis uh, consultărilor publice. Dar, de asemenea, avem și calendare, pregătim calendare privind inspecțiile în aceeași etapă și aici uh, este și o activitate de revizuire și uh, modificare, pentru că după planificarea inspecțiilor trebuie și revizuit și adus la zi acest plan. Și eventual revizuite și obiectivele pe care ți le-ai stabilit. Uh, în ultimul di, diapozitiv puteți vedea acest, acest, acest ghid de linii directoare, puteți vedea Ă, modul în care acest ghid este structurat. E vorba de trei capitole principale. Capitolul 2, care vă înfățișează informațiile privitoare la recomandările ă, însele. Și la capitolul 3 încercăm să legăm acest lucru de ciclul inspecțiilor pe care l-am elaborat. În capitolul 4 intrăm în detaliu în legătură cu toate aceste aspecte, contextul, prioritățile, definirea obiectivelor, strategiilor, planificării. Deci, uh, vedeți că pe măsură ce înaintăm în uh, citirea acestui ghid, uh, intrăm în tot mai multe detalii. Există informații și referitoare la website-ul nostru. Website-ul Impel e foarte nou și uh, lucrăm din greu la elaborarea acestui sit internet și întreg, uh, întreg ghidul, uh, întreg conținutul ghidului va putea fi consultat pe acest sit internet al nostru. Mulțumesc pentru atenție. Merci. <coughs> Merci beaucoup de... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Domnul Lopata dorește să intervină sau după ce mai intervin și ceilalți colegi? Thank you very much for providing me the floor. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Nu există niciun motiv obligatoriu de a adăuga ceva, dar noi la comisie credem că proiectele, care sunt o manieră indirectă um, de a acționa, sunt într-adevăr un lucru foarte util. Este vorba de planificare, de executare, de monitorizare al inspecțiilor de mediu și cred că această abordare este bună. Inspecțiile de mediu ar trebui să nu fie numai puse în aplicare, ci și îmbunătățite și transformate într-un instrument mai eficient. Dacă există o colaborare între proiectele Doing the Right Things și uh, regulamentul pentru inspecțiile de mediu până acum, atunci uh, aceste legături vor fi sporite. Comisia este în uh, legătură directă cu Impel în legătură cu posibilele informații pe care ar putea să le primească de la această entitate și recomandări și, bineînțeles, uh, posibilități de proiecte comune. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Cine dorește să intervină? Domnul Peterle? Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat foarte mult să ascult această prezentare. Am impresia că această organizație face exact ce trebuie. Pe mine m-ar interesa însă care este situația pe care o recomandați dumneavoastră mai precis, unde credeți că este nevoie de cel mai mult ajutor din partea ei. Mulțumesc! Est-ce qu'il y a d'autres questions mai sunt alte întrebări? Nu este cazul. Voi adăuga eu o întrebare înainte să ne răspundeți. Anul trecut s-a discutat de crearea unei forțe rapide de intervenție, anul trecut în octombrie mai precis, pe 8 octombrie o forță de intervenție pentru inspecțiile de mediu și ulterior crearea unei directive, s-a mai discutat, așadar tot în domeniul mediului. Aș fi vrut să știu care este situația în momentul de față și o altă întrebare suplimentară când se constată insuficiențe grave în aplicarea regulamentului. Există o referință la comisie o posibilitate de a comunica cu comisia pentru a încerca o obligativitate de a respecta acele reguli. Mulțumesc. Văd că domnul Zeber a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o întrebare către reprezentantul comisiei. Cum circulă informațiile din această rețea? Cum se consideră așadar posibilitatea unei strângerea relațiilor, care sunt modificările putem, pe care putem să le constatăm față de starea anterioară, deci înainte să existe inițiativa Impel. Mulțumesc! <coughs> Pardon. Les questions s'adressaient tant euh, au... Întrebările se adresau, bănuiesc, atât primului intervenient cât și celui de-al doilea vorbitor, deci poate ar fi bine să dăm mai întâi cuvântul comisiei și după aceea responsabilului uh, rețelei. Domnule Lopata, doriți să răspundeți la întrebările domnului Zeber și la întrebarea mea, vă rog. Thank you, Chair. <clears throat> um, based on the... Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere comunicarea Comisiei din 2007, în momentul de față se întocmește revizuirea. Comisia tocmai întocmește un studiu de impact despre diferite opțiuni. Așadar, încercăm să găsim o revizuire, deci un amendament la recomandările existente, dar mai există și alte opțiuni deschise pe care le analizăm în momentul de față. Ne gândim aici, de exemplu, la o posibilă transformare a recomandărilor într-o directivă cadru. Dar, de asemenea, ne-am putea gândi și la o recomandare care să aibă ca anexă obligațiuni de inspecție de pe branșele care sunt cele mai uh, afectate și care au nevoie de astfel de uh, inspecții regulate. De asemenea, mai există și alte opțiuni. Deci analizăm tot ceea ce am putea face într-un context mai larg. În momentul de față nu știm exact care va fi soluția cea mai bună. Vom aștepta rezultatele studiului de impact extern pe care l-am mandatat. Probabil va fi gata la sfârșitul verii, probabil în septembrie și avem și studiul nostru propriu de impact care ne va ajuta mai departe și care va fi de asemenea gata în toamna acestui an. Având în vedere apoi evoluțiile ulterioare, așteptăm să, probabil să înaintăm anumite propuneri la începutul anului viitor. Bineînțeles că am ținut cont în momentul de față de sugestiile pe care le-am primit din partea Parlamentului European anul trecut. Dar în momentul de față, cred că este prematur să anticipăm uh, vreo concluzie la acest stadiu. Mulțumesc. Merci, uh, Monsieur Tickens. Domnul Tickens dorește să ia cuvântul. Puteți să răspundeți? Da, mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu întrebarea despre țările care au nevoie de mai mult ajutor, depinde desigur de subiect. În general, când e vorba de îmbunătățirea inspecțiilor și uh, de îmbunătățirea verificărilor de mediu, toate țările profită, toate țările noi profită de expertiza țărilor vechi membre. Încercăm să transferăm acest know-how în programele noastre IRI în legătură cu alte domenii, s-ar putea ca statele membre vechi și noi să profite în egală măsură, de exemplu, în de pe urma proiectelor de, uh, din domeniul uh, agriculturii uh, IP, conforme cu IPPC-ul. Am au fost deja câteva proiecte în acest domeniu, mai multe practici sunt standard în momentul de față și multă lume ar putea învăța din aceste practici. Uh, Expertiza noastră este întotdeauna integrată însă în procesul politic și este întotdeauna transferată la oficialii comisiei. Oficialii comisiei colaborează foarte îndeaproape cu experții noștri la fața locului și prin aceasta încercăm să transferăm cât mai mult din expertiza noastră într-un canal uh, politic care duce mai departe la continuarea proceselor. În ceea ce privește recomandările, după cum ziceam, bazându-ne pe experiența noastră practică din uh, această recomandare actuală, am făcut mai multe sugestii concrete despre cum am putea să îmbunătățim această recomandare. Am văzut în practică, de exemplu, că unele elemente nu sunt foarte clare. De aceea am făcut mai multe recomandări și sperăm că acestea vor fi considerate. De, asigur, de asemenea, avem, să, avem ca obiectiv și să facem o revizuire foarte organizată, foarte durabilă. Există multe cerințe de, de inspecție care au fost acum incorporate în noua practică. Ne încercăm să ne concentrăm pe toate aceste aspecte și să avem o abordare uniformă, consistentă așa încât uh, inspectorii dintr-o țară membră care trebuie să implementeze prevederile unei directive să poată să folosească un model uniform și consistent care să se aplice tuturor tipurilor de legislație. Considerăm că, deci, această legislație ar putea sau aceste ghiduri ar putea să devină o abordare comună în abordările de mediu în general. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zeber, doriți să luați cuvântul din nou. Nu am înțeles foarte bine ce ne-a răspuns expertul. Din cât am înțeles eu, e vorba aici de o mai bună reglementare în acest proiect și nu neapărat de o concentrare pe inspecțiile de mediu. Vreau să știu, deci, cum are grijă Comisia ca toate rezultatele acestor inspecții să fie apoi transferate în legislație și cum se face acest lucru concret, cum se fac propunerile de legislație de mediu în urma acestei expertize. Noi suntem aici pentru a încerca să îmbunătățim așadar anumite um, legislații existente și impelul este un actor important în legislația de mediu indirect. Vreau să știu cum se controlează acest proces și cum pot statele membre să aplice mai bine această expertiză. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lopata, doriți să răspundeți? Da, aș vrea să răspund la această întrebare încă o dată, bineînțeles. Proiectul Impel Doing the Right Things este este desfășurat în cadrul clusterului 1, adică inspecții, uh, proiecte directe și nu se referă la activitatea clusterului propriu-zis de o mai bună reglementare. Deci asta ar fi un prim indiciu. Activitatea IMPEL, care se derulează acum de 5 ani, am avut patru proiecte concomitente, patru proiecte, de fapt, consecutive, mă scuzați, uh, și în cadrul revizuirii recomandărilor încercăm să analizăm aceste rezultate în detaliu. Am avut o singură întâlnire până acum, o primă întâlnire cu reprezentanții Impel. Am avut această idee de a organiza pe viitor această întâlnire pentru a putea analiza mai bine în ce măsură recomandările pot fi îmbunătățite. Din acest punct de vedere. Deci recomandările nu se referă numai la domeniul uh, DGIT, uh, ci se referă la activitatea în general în acest domeniu. Iar în săptămânile viitoare, cu siguranță, vom avea o întâlnire între Comisie și Impel în care vom discuta despre aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să pună întrebări. Bun, atunci uh, mulțumesc uh, domnilor Tickens și Kramers și reprezentantului Comisiei pentru această discuție foarte interesantă pe un subiect foarte important despre eficiența activității noastre. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi acum, care este întrebarea cu solicitare de răspuns oral din partea doamnei Evans McAllen Evan și domnului Schnellhardt cu privire la inspecția sanitară a cărnii. Voi da cuvântul mai întâi comisiei. Dacă domnul Pudele este aici, Bine, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. în amonte la răspunsul uh, colegilor uh, care au pus această întrebare, vreau să vă spun că în iulie 2009 Comisia a prezentat un raport uh, factual în legătură cu aplicarea pachetului igienă alimentară, mai precis, și în legătură cu regulile de inspecție în, um, în abatoare. Uh, Propunerile de modificare a regulamentului actual um, au fost deja redactate, iar acest raport nu a reprezentat însă opoziția Comisiei în legătură cu posibile modificări. Pentru a răspunde, deci, la întrebarea celor trei deputați, aș vrea să mă refer la cele patru întrebări, de fapt, la rând, care au fost puse de către ei. Prima întrebare se referă la, la relația între Oficiul Veterinar de Inspecție și uh, autoritățile de implementare a regulamentelor de san- igienă sanitară și igienă alimentară în general în statele membre. Nu e nimic de ascuns pentru că aceste rapoarte sunt publice. Comisia a recunoscut că există deficiențe în aplicarea de către statele membre ale reglementării comunitare, dar bugetul foarte redus care este alocat inspecțiilor în domeniul sănătății publice și lipsa de personal în statele membre nu explică neapărat uh, toată această deficiență în aplicarea de către statele membre a regulamentului. Este clar că de câtva timp, poate de 18 luni, lucrurile s-au agravat și există nevoia din partea statelor membre să-și reducă personalul în toate aceste instituții din cauza crizei economice. Toate instituțiile, fie ele comunitare sau ale statelor membre, au în momentul de față tendința să disponibilizeze oameni Știți că aproape toate guvernele din Uniunea Europeană au impus serviciilor de inspecție o reducere a personalului, ceea ce creează probleme. Dar există și alte explicații, de exemplu pregătirea profesională a inspecțiilor sau a inspectorilor și alte probleme de divergență în aplicarea de către statele membre față de regulamentul impus. Este un subiect însă foarte îngrijorător. Noi încercăm să facem tot ce se poate pentru ca statele membre să aplice acest regulament uh, uniform, fie că e vorba de state membre vechi sau noi. Aplicarea uniformă din partea celor 27 este scopul nostru important, pentru că e vorba de legislație comunitară în domeniul securității alimentare, care este una din grijile noastre comune. Știm că au existat dezbateri în acest domeniu, iar datorită oficiului nostru alimentar și veterinar de siguranță, avem o stare de fapt foarte clară a ceea ce se întâmplă în statele membre și vom încerca să acționăm cât de repede pentru ca să se corecteze această stare de fapt. A doua întrebare se refera la independența actului de inspecție. Suntem de acord cu părerea celor trei state membre, inspecțiile în abatoare trebuie să fie independente. Știți că există posibilitatea pentru abatoarele de carne de pasăre și de iepure să folosească personal dintr-o întreprindere care a trecut printr-o pregătire profesională, așa cum se întâmplă și cu auxiliarii oficiali care sunt plătiți de către ministerele de resort. Acest personal privat acționează practic sub uh, egida unui veterinar oficial dar, din păcate, pentru abatoarele de carne roșie sau de carne bovină, porcină sau de cal, este interzisă această practică. Aceasta este situația destul de clară în momentul de față. În ceea ce privește costurile inspecțiilor uh, veterinare, care sunt legate de insuficiența sau problemele în legătură cu personalul de inspecție. Știți că în 2008 Comisia a cerut o evaluare care a fost făcută de către un cabinet extern în toate statele membre. Problema cu costurile inspecțiilor uh, veterinare a fost una foarte complicată pentru statele membre, și mai ales această evaluare a arătat că practicile sunt diferite în statele membre și nu există o armonie între statele membre. În momentul de față se desfășoară un studiu de impact care va ajuta la propunerea de modificare a legislației actuale, legislație care datează de 10 ani și nu mai este adaptată de fapt la situația economică de astăzi. Scopul este o propunere legislativă care vă va ajunge cu siguranță pe masa discuțiilor în 2011. A treia întrebare a dumneavoastră se referea la asistenții privați în domeniul cărnii roșii. Am răspuns, de fapt, la întrebare prin răspunsul anterior. Folosirea acestor asistenți uh, privați sau uh, asistenți de inspecție nu ar trebui să fie o diminuare, uh, să reprezinte o diminuare a standardelor de inspecție. Nu aceasta este intenția noastră, diminuarea nivelului de control al sănătății animale sau a sănătății publice veterinare sau a bunăstării animalelor. În momentul de față, în unele abatoare de carne de pasăre și de iepure, există un număr foarte mic de astfel de inspecții, pentru că autoritățile naționale trebuie să dea o aprobare pentru toate, pentru fiecare dintre aceste instituții care au cerut să folosească acest sistem. Nu este un regulament general pentru toate abatoarele eh, din acest domeniu și aceasta creează probleme pentru statele membre care au optat pentru această variantă în legătură cu exportul față de țările terțe, adică în țările terțe. Multe țări terțe nu recunosc această formulă de inspecție și cer o inspecție permanentă din partea unor organe oficiale. Dacă personalul care face inspecțiile este privat și face anumite inspecții post-mortem în abatoare, țările terțe nu doresc să accepte această formă de inspecție nici pentru carnea de pasăre, nici pentru carnea de iepure, ceea ce limitează, bineînțeles, aplicarea acestei practici în statele membre. Pentru ca să răspund la cea de-a patra întrebare, știți că în noiembrie 2009 Consiliul a cerut Comisiei să facă propuneri concrete de modernizare a sistemului de inspecție înainte de sacrificarea animalului și post-mortem în abatoare. E vorba aici de toate animalele mari și iepuri. În acest context am pus întrebări către EFSA pe diferite teme. Ne-am interesat despre punctele tari și punctele slabe ale inspecției actuale și despre felul cum am putea schimba sistemul actual. Și așteptăm în momentul de față răspunsuri care trebuie să vină la jumătatea lui 2011 până în 2012. Va trebui să ne adaptăm, deci, la situația actuală, pentru că toate regulile în ceea ce privește inspecțiile în abatoare au fost uh, stabilite fie înainte, fie după cel de-al doilea război mondial, deci prin anii 50-60, în contextul în care erau foarte multe boli uh, veterinare care în momentul de față nu mai există în statele membre. E vorba, de exemplu, de tuberculoza bovină, care a dispărut, practic, din toate statele membre, în afară de două, unde incidența acestei boli este încă destul de mare, dar aproape că a dispărut în toate statele membre, după cum ziceam, și deci toate acțiunile veterinarilor sau uh, oficialităților de a determina această boală au devenit uh, inutile. Dacă sau nu trebuie să continuăm aceste inspecții, vom afla din partea EFSA. Iar a doua acțiune pe care o avem în vedere este o serie de conferințe pe care am inițiat-o deja. Prima conferință care va invitat toate părțile din sectorul privat sau din partea autorităților publice și a țărilor terțe a avut loc uh, pe 18 martie 2000, 18 mai, mă scuzați, 2010, deci anul acesta și am avut o conferință pe 25 octombrie octombrie, vom avea o conferință, mă scuzați, pe 25 octombrie 2010, la care vom invita cu plăcere și membrii din comisia dumneavoastră care sunt interesați să ia cuvântul sau să participe la aceste lucrări, dacă, bineînțeles, doresc. Iată, doamnă președinte, cam acestea au fost răspunsurile la întrebarea cu solicitare de răspuns oral din partea deputaților. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, spune domnule președinte. Domnul Schnellhardt dorește să ia cuvântul. Mulțumesc pentru răspunsul la solicitarea noastră. Eu cred că comunicarea comisiei pe care am primit-o cu toții este foarte bună, corespunde realității pe care o găsim în Europa și cred de asemenea că ne-am putut da seama că schimbarea de paradigmă dat care ar fi trebuit să intervină prin nou regulament în ceea ce privește igiena alimentară, uh, s-a făcut foarte bine. Mi se pare așadar o poveste de succes, dar am adresat această întrebare pentru că, așa cum spunea și reprezentantul comisiei, ne temem de un anume lucru și dorim să lansăm o avertizare. E adevărat, criza financiară afectează toate domeniile, se fac economii peste tot, dar aș dori să vă aduc aminte următorul lucru. Statele membre, chiar și în absența crizei financiare și economice, au făcut economii tocmai în acest domeniu. Nu au așteptat uh, criza economică și financiară și a da acum vina pe această situație nu mi se pare corect. Am urmărit această situație în statele membre și întotdeauna în domeniul inspecțiilor s-au făcut economii, astfel încât am ajuns într-o situație în care controlul uh, igienei alimentare în uh, întreprinderi este aproape neglijată. Dacă o întreprindere care produce alimente este controlat odată la trei ani, putem renunța la acest uh, control unic, pentru că astfel nu mai putem să avem o privire de ansamblu asupra igienii de la fața locului și aici, și de aceea și rugăminte adresată Comisiei, haideți să le readucem aminte statelor membre de sarcinile care le revin. Și această reducere de personal, atunci când este vorba de inspecțiile uh, cărnii, continuarea acestor reduceri, mi se pare greșită. Și aș dori să trag atenția asupra faptului că în ceea ce privește carnea de pasăre și carnea de iepure și inspecțiile prin uh, personalul firmei, există probleme. Am lucrat și eu într-o firmă care, care din punct de vedere al uh, situației juridice era uh, subordonată patronului direct. De aceea aș ruga Comisiei să nu dea curs uh, acestei solicitări, pentru că <clears throat> acele persoane care sunt uh, angajate intern pentru aceste inspecții uh, costă de asemenea bani. Poate că ar trebui să purtăm alte discuții cum anume s-ar putea raționaliza această activitate. Și aici aș spune că De multe ori uh, se includ în costurile aferente acestei activități uh, și cheltuieli care nu au nimic de a face cu inspecția. De aceea ar trebui să avem grijă ce se uh, facturează atunci când este vorba de uh, cheltuieli de inspecție. Am putea crea astfel de entități private care să efectueze inspecțiile, dar uh, ar trebui ca acestea să fie independente. Sper că Comisia va alege drumul corect și este important ca metodele actuale să fie revizuite, pentru că ele, cele de astăzi, provin de pe timpul, din timpul războiului. Astăzi ne confruntăm cu alte boli, cu alte chestiuni de care ar trebui să ținem cont și de aceea cred că ne revine o misiune importantă să facem în așa fel încât să fie garantată pe de o parte siguranța consumatorului, dar aceste modificări să țină cont de starea de sănătate modificată la nivelul efectivelor de animale. Acest lucru va fi așadar o misiune importantă și aș dori să revin la personalul angajat în întreprinderi. Și um, există deja probleme în ceea ce privește exporturile către state terțe și uh, de aceea cred că nu ar trebui să continuăm această idee de a permite inspecții private și în domeniul cărnii roșii. Mi se pare așadar o propunere bună din partea Comisiei, dar cred că ar trebui să nu cedăm insistențelor statelor membre din motive de costuri. ci ar trebui să solicităm statele membre să se ridice la înălțimea așteptărilor și a, a, a sarcinilor care le revin în ceea ce privește uh, igiena alimentară. Mulțumesc, Linda! Mulțumesc, uh, mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile date și pentru angajamentul uh, asumat în ceea ce privește uh, stabilirea ca prioritate a igienei alimentare și în uh, perioade de restriște economică. Vreau să vă întreb dacă există un calendar în ceea ce privește această propunere a dumneavoastră, pentru că există și un istoric. În 2004 știm că Consiliul a dorit să extindă aceste inspecții private uh, de la carnea de pasăre și de iepure și pentru carnea uh, roșie. Așadar știm că există insistențe din partea unor uh, state membre de a scăpa de acest uh, regim de inspecții independente. De aceea uh, în momentul de față cred că se cristalizează gândirea la comisie și când uh, e vorba de elaborarea propunerii pentru 2011. Aș vrea să știu uh, încotro se îndreaptă această uh, propunere a Comisiei, ținând cont și de recomandările oficiului elementar și veterinar. Acum, în ceea ce privește exporturile către țări terțe, țări terțe care uh, spun că nu sunt de acord cu aceste inspecții interne acest lucru nu ne-ar ajuta deloc din punct de vedere economic. Și da, dacă am uh, <clears throat> schimba sistemul, ar fi în detrimentul nostru. De aceea, întrebarea mea adresată Comisiei, pentru că știți foarte bine că în 2004 Parlamentul nu a acceptat această modificare către inspecții independente și motivul pentru aceste și știm foarte bine că atunci când se relaxează regimul uh, inspecțiilor uh, alimentare, crește foarte mult costul pentru consumator. De aceea rog Comisia să ne precizeze când va face această propunere și care este opinia Comisiei în ceea ce privește situația cu țările terțe. Eh, mulțumesc, Linda, și acum Jill Evans. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc Comisiei pentru precizări. Mă bucur, fapt, am bucurat să aud anumite idei amintite. <clears throat> Sunt uh, în asentimentul uh, colegilor mei când spun că ne dorim să menținem un standard înalt în industria de abatorizare și de aceea Parlamentul regretă că e vorba de carne albă, nu se mai fac inspecții independente și de aceea cred că ar trebui cu atât mai puțin să extindem acest regim și pentru carnea roșie, pentru că s-ar crea o erodare a încrederii publice. Desigur, E nevoie să revizuim și să modernizăm metodologia actuală și trebuie să ne facem să ne gândim și la eficiența acestui sistem și în ceea ce privește finanțarea. Eu am constatat uh, și din spusele acelor organizații care au făcut uh, lobby pe lângă mine că dacă s-ar acorda această răspundere abătoarelor în sensul de a-și putea folosi proprii inspectori pentru aceste inspecții și pentru a putea asigura acele standarde calitative, ar trebui uh, să avem niște controlori speciali, ceea ce ar duce cam tot la aceleași uh, costuri pe care le avem și în momentul de față. Așadar, nu ar fi vorba de costuri mai reduse. Eu cred că independența inspectorilor garantează sănătatea publică și menține aceste standarde înalte. În circumscripția mea electorală mi s-a atras atenția asupra unor deficiențe în urma modificării regulilor din 2006 și, desigur, Comisia are propria bază de date în acest sens și din partea Oficiului Alimentar și Veterinar. Și de aceea aș dori să știu dacă există niște propuneri concrete bazate pe datele colectate până acum. De aceea mă bucur că Comisia nu dorește să propună modificări în momentul de față, deși situația se analizează. Mă bucur să aud din partea Comisiei că și Comisia își dorește un sistem de controle independente și că nu se dorește o reducere a standardelor, pentru că asta a fost una dintre temerile acestei comisii și ale Parlamentului și în trecut. Și de aceea nu cred că s-ar impune un sistem care să relaxeze regulile de uh, igienă în domeniul cărnii. Mulțumesc că doamna Clas a dorit să intervină. Da, mulțumesc, doamna președintă. Pot să continui uh, cele spuse de antevorbitoarea mea atunci când spunea că nu avem voie să renunțăm la înaltele standarde. Desigur, nu e deloc impres- intenția noastră. Atunci când vorbim de carne, este important să păstrăm aceste standarde înalte. Dar atunci când vorbim de controle de stat sau controle instituționale sau controle independente, un control independent nu trebuie neapărat să fie prost, nu trebuie neapărat să fie mai slab decât uh, ce se face de către autoritățile de stat. Pentru că aceste controle trebuie să se desfășoare în baza unei legislații în vigoare și niște controlori sau inspectori independenți trebuie să respecte această legislație. <clears throat> La mine acasă avem un abator mare care trebuie să concureze cu alte state membre și suferă uh, din cauza diferențelor de preț. Poate ne poate explica Comisie cum anume putea ajunge la un nivel de preț care să ne asigure standardele înalte pe care le dorim, dar <clears throat> pe de altă parte să permită și uh, o egalitate în ceea ce privește uh, competitivitatea, astfel încât să existe această aliniere și a standardelor de calitate. Dacă reprezentantul Comisiei dorește să răspundă întrebărilor adresate de colegii mei, da, doamna președintă, aș dori să clarific uh, unele detalii pe care poate nu le-am explicat atât de bine. În întrebări în întrebările adresate Comisiei de către cei trei parlamentari figurau două elemente. Primul se referă la utilizarea acestor auxiliari din domeniul privat, acestor asistenți privați pe, uh, în serviciile de inspecție ale abatoarelor. Serviciul oficial de inspecție ale unui abator uh, e format din două tipuri de persoane. În primul rând, veterinari oficiali și mai apoi acești asistenți oficiali. Și pot exista unul sau doi veterinari oficiali și 10 până la 15 asistenți conform uh, dimensiunilor rabatorului. Dar nu se pune problema de a elimina pe acești uh, veterinari oficiali. Uh, aceștia vor rămâne ca garanția independenței inspecției pentru a efectua inspecția antemortem, adică verificarea bolilor animalelor care sosesc în abătoare, bunăstarea animalelor, și uh, trebuie ca aceștia să ia apoi și deciziile uh, în legătură cu sănătatea publică, adică de distrugerea carcaselor care nu sunt proprii pentru consum, nu sunt bune pentru consum și utilizarea uh, unor, unor inspectori privați se face pentru a înlocui uh, asistenți oficial. Deci e vorba de asistenți privați care nu au diplomă de medic veterinar, aceștia pot fi utilizați și pentru moment, conform legislației votată de Parlament în 2004, nu este posibil uh, acest lucru pentru, în uh, sectorul uh, cărnii roșii. Și noi nici nu dorim acest lucru, dar dacă am dori acest lucru, dacă am dori să schimbăm uh, și să includem și carnea roșie, ar trebui ca Parlamentul și Consiliul să fie de acord și să, fie o, o, să se desfășoare o procedură de codecizie. Dar vă af- pot afirma că în acest moment nu dorim acest lucru. Bine, nu mi-au angajamentul pentru următorii 10 ani, dar pentru moment nu se pune problema. Deci, uh, e vorba doar de carnea de pasăre și nu de carnea roșie. Al doilea element, modernizarea inspecției. Uh, efectuată de veterinarii oficiali, inspectorii oficiali și mai ales la carnea de bovine. Deci nu e vorba de asistenții privați care pot fi utilizați în uh, abatoarele de carne de pasăre. Există un număr de acțiuni, dar nu am acum timp să vi le prezint în detaliu. Da, dacă doriți, pot să fac acest lucru. Deci, E vorba de palparea unor organe, ficatul, inima, mușchi, secționarea unor ganglioni, toate aceste acțiuni sunt recunoscute ca acțiuni care pot duce la o contaminare a cărnii, deși sunt făcute pentru a detecta boli și mai ales cu toate boli care nu mai există sau nu, aproape nu mai există în Uniunea Europeană. Deci a, a secționa un ficat, o inimă, dacă cuțitul nu e bine dezinfectat, Asta poate duce la contaminarea ficatului, a inimii sau a mușchilor. Deci, pentru, asta pentru a uh, căuta o boală care poate nici măcar nu mai există. Deci această modernizare a inspecției pe care am solicitat-o noi, EFSA, uh, am solicitat de la EFSA o evaluare pentru ca noi să putem discuta cu autoritățile oficiale și cu sectorul privat. Uh, include, sigur, și în această discuție și consumatorii celor cărora le este destinată până la urmă carnea, ca să știm cum să procedăm pe viitor. Și calendarul prevăzut de noi e jumătatea anului 2011 sau 2012 cu o serie de discuții, conferințe, la care sigur că veți fi invitați vom invita oficial membrii comisiei noastre să participe, dar asta nu va avea loc imediat. E vorba de activități pe termen mediu. Aș dori acum să răspund întrebărilor aici, uh, punctual adresate de colegii noastre, doamna președinte, male domnul Schnellhardt, care a vorbit de un control odată la trei ani. Nu, în abatoare e vorba de un control permanent, uh, zi de zi, de fiecare dată când uh, Uh, sunt sacrificate animale. Controlul dat la trei ani se referă la întreprinderi care nu sunt abătoare și pentru care statele membre au definit un risc minim, dar nu se referă la abătoare. Problema costurilor apoi. Noi nu dorim să renunțăm la inspecția oficială din cauza costurilor, dar trebuie să găsim un echilibru între costul inspecției și cheltuielile suportate de întreprinderi. Știți că întotdeauna IMM-urile se plâng că au prea multe cheltuieli de suportat și noi toți împreună cu autoritățile naționale trebuie să ajungem la acest echilibru ca să putem împăca și o inspecție independentă, strictă, severă, cu toate garanțiile pentru consumatori și, sigur, și cheltuielile pe care trebuie să le suporte aceste IMM-uri ca impozite care să meargă la bugetul național sau pentru bugetul uh, inspectoratelor. În ce privește întrebările doamnei McCavan și ale doamnei Clas în legătură cu țările terțe, Vă spuneam adineauri că am întâmpinat probleme cu exporturile de <clears throat> carne de pasăre și aici am utilizat posibilitatea asta de asistenți auxiliari. Țările terțe au refuzat această carne și, într-adevăr, este o problemă. Noi trebuie să o rezolvăm la nivel internațional, lucrând cu Codex Alimentarius, acest organism, pentru care toate statele membre ale Codex Alimentarius, e vorba de 160 de țări din întreaga lume, trebuie să, ca aceste state să facă propuneri care să poată fi acceptate în unanimitate, dar nu e vorba aici de carnea roșie. Toate exporturile noastre de uh, carne de bovine și de ovine nu uh, au nicio problemă în țările terțe. Doamna Clas m-a întrebat cum se calculau, calculau aceste cheltuieli care trebuie suportate de uh, întreprindere. Avem un regulament uh, adoptat de uh, Consiliul și Parlament prin care se stabilește modul de plată al redevențelor de diversele întreprinderi și e vorba de reluarea unor uh, directive care există încă din 1975, care apoi au fost modificate de câteva ori. Principiul însă e că aceste cheltuieli pentru inspecția oficială se calculează în funcție de timpul uh, de care e nevoie pentru inspecție, atât în abatoare cât și în întreprinderile de lactate sau întreprindere de producție a ouălor, lui restaurante, supermarketuri și așa mai departe, cheltuieli calculate deci în funcție de timpul necesar inspecției și în funcție de salarii. Salariul unui veterinar în Finlanda nu e același cu salariul unui veterinar român. Deci, se adaptează uh, cheltuielile la nivelul uh, vieții și salariilor în statele membre și există și un, o sumă minimă și maximă care nu poate fi depășită. Din păcate, experiența ne-a arătat că statele membre, asta pentru că se află sub presiunea Ministerilor de Finanțe, care nu dor, doresc să vadă taxe parafiscale sale lor, dar din păcate ă, plafonul este foarte jos al acestor cheltuieli și nu acoperă costul exact al inspecției oficiale. Dar tocmai acesta este scopul regulamentului. Uh, plata acestor cheltuieli acoperă uh, cheltuielile cu inspecțiile oficiale, mm, cu deplasarea, cu activitatea inspectorilor, analizele de laborator, așa mai departe. Și din nefericire, din motive fiscale, bugetare, statele membre foarte rar au fixat uh, sume care să poată acoperi uh, în întregime cheltuielile uh, cu inspecțiile oficiale. Și astăzi avem situații foarte inegale în statele membre, motiv pentru care <clears throat> în 2011 vom propune o revizuire a legislației. Pentru un moment eu nu vă pot spune exact uh, ce, cum vom proceda, pentru că trebuie făcut o evaluare de impact ca să vedem ce opțiuni avem la dispoziție de la deregul, de reglementare totală până la stabilirea unui impozit identic pentru toate activitățile din cele 27 de state membre, deci să nu mai există diferențe în funcție de salarii. Avem toată această gamă de opțiuni, dar e prea devreme ca eu să vă pot spune acum ce măsuri concrete va propune Comisia sigur, asta cu acordul dumneavoastră și al Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Cineva dorea să mai ia cuvântul? Domnul Schnellhardt? Da, mulțumesc. Mă bucur foarte mult că putem fi invitați la aceste conferințe și vă mulțumesc. Este important să fim implicați la timp în acest proces. În al doilea rând, vreau să mă refer la un lucru pe care îl trăiesc în fiecare zi, de fapt, în circumscripție, în activitățile practice, și anume la taxe. Nu cred că administrația publică a stabilit taxele prea jos. Am exemple în care o aceeași întreprindere sau întreprindere de aceeași mărime au taxe de 100 sau de 50 de ori mai mari decât celelalte și nu știu dacă poate n-ar trebui să găsim o soluție pentru ca marja între aceste întreprinderi sau uh, marja pe care o impune administrația acestor întreprinderi să fie mai mică. Ați spus că doriți să schimbați acest lucru, dar uh, încă nu s-a întâmplat. Astfel putem să combatem o concurență deloială, care în momentul de față este o problemă. Uh, am fi mai corecți. Sigur că aceasta presupune o muncă suplimentară, contribuabilul trebuie să plătească mai mult, dar vreau să vă amintesc că la prelucrarea acestei, acestui regulament am avut propuneri în care se spunea că avem o sumă fixă plus minus 30% în sus sau în jos în funcție de ce câștigă respectivul actor. Deci trebuie să vedem care va fi soluția pe care o găsim, dar trebuie să avem o abordare economică. Dacă o administrație stabilește taxele prea jos, Comisia dorește să intervină, consideră că această taxă este prea mică sau consideră că taxele prea mari sunt cele care trebuie um, combătute sau consideră varianta unei subvenții. Asta este, cred eu, ce trebuie să discutăm pentru a clarifica ce se întâmplă anumite întreprinderi, și am exemple, s-ar putea să capituleze în fața acestor taxe. Nu știu dacă poate Comisia eventual să-mi răspundă poate mai târziu la această întrebare, dar vreau să vă spun că acestea sunt întrebări care se discută în, pe teren și nu cred că trebuie să așteptăm propunerea Comisiei pentru a discuta. Propunerea va fi foarte importantă, cu siguranță, dar în momentul de față avem probleme noi care trebuie și ele abordate. Mulțumesc! Monsieur Pudle, Mulțumesc, domnule Pudle. Doriți să ne răspundeți la această serie de întrebări? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Schnellhardt, știm că situația din Germania este oarecum complicată. Acolo Știți că am lăsat libertatea statelor membre să-și uh, fixeze taxele și având în vedere situația federală a Germaniei, fiecare land, dar și fiecare județ poate să își impună o taxă proprie, ceea ce creează chiar în sânul unui stat membru, cum ar fi Germania, situații foarte diferite, cu taxe foarte diferite, de 50% în diferență unele față de celelalte când, de exemplu, o întreprindere are filiale în mai multe landuri. Ceea ce se întâmplă, deci, în nivelul, la nivelul Germaniei, se întâmplă, bineînțeles, și în Uniunea Europeană în general, cu situații însă oarecum diferite. După cum ziceam înainte, situația este foarte heterogenă. Dar chiar și când situația este foarte clară într-un stat membru, cum ar fi Germania, se văd diferențele foarte clar, cum ar fi, de exemplu, și în Spania. În momentul de față, nu am declanșat o procedură de infringement între, împotriva statelor membre care au impus taxe prea joase sau pe care noi le considerăm ca fiind insuficiente. Însă am impus acestor state o obligație de rezultat, adică o inspecție în abatoare destul de coerentă pentru ca să garanteze securitatea cărnii pe care o produc. Apoi, fiecare guvern trebuie să decidă ce măsuri dorește să ia, fie să folosească taxele pe care le plătesc întreprinderile sau să folosească bugetul de stat sau al regiunii respective. N-am vrut încă să intrăm într-o dezbatere bugetară și să declanșăm proceduri de infringement în momentul în care taxele erau prea joase, dar avem și această opțiune. Niciodată însă nu am declanșat o procedură de infringement. Pe de altă parte, ultima intervenție a arătat că nu întotdeauna costurile taxelor sunt cele care vor uh, face o întreprindere să dispară. Acestea reprezintă, de exemplu, 1 sau 2, 2 cenți pe kilogramul de carne. Bineînțeles că aceasta are alt impact când abatorul are un tonaj foarte mare de producție de carne, dar nu cred că taxele de inspecție sunt cele care vor putea duce la faliment o întreprindere, cum ar fi un abator în afară de cazul în care e vorba de un amator de familie, un amator mic, în care taxele suplimentare sunt cele care apasă foarte greu în momentul în care trebuie făcută o inspecție. Noi credem însă că inspecția trebuie să fie foarte bună, calitativ, fie că plătește statul, fie că plătește întreprinderea respectivă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule director, spune doamna președinte. Cred că am terminat cu acest subiect. Acum, dragi colegi, am o problemă în legătură cu raportul privind conservarea biodiversității, pentru că doamna Esther de Lange nu este încă în sală. Este în mașină. Știți care sunt problemele cu circulația. Avem mai mulți raportori din umbră în sală vă propun, dacă sunteți de acord, să începem dezbaterea, pentru că dacă nu vorbim astăzi despre acest subiect, mâine ordinea de zi foarte încărcată nu ne va permite să mai discutăm acest subiect pe care trebuie să-l votăm, pe care l-am votat pe 14 iunie în comisie. Este un raport care nu este unul legislativ, dar este foarte important. Sunteți de acord, deci, să continuăm cu raportorii din umbră? Bun, voi propune, deci, raportorilor din umbră care doresc să ia cuvântul și, bineînțeles, și ceilalți colegi pot face acest lucru, iar poate ulterior doamna raportor va veni și vom putea discuta cu dumneai. Ian? Ian? Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce înseamnă că îmi revine cuvântul imediat, înțeleg? Mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând doamnei raportor pentru faptul că ne-a prezentat o primă variantă a raportului și amendamentele aferente. Dumnea ei a înaintat, după cum știți, o serie de amendamente foarte bune. Voi mai reveni asupra acestui punct mai târziu. Eu am, amenda, am înaintat, mă scuzați, mai multe amendamente. Este important însă să nu pierdem din vedere obiectivele principale. Vreau, în primul rând, să susțin această rezoluție pe care cred că trebuie să o, să o întărim. Cred că nu era destul de puternică și de aceea se explică și amendamentele mele. Vreau ca ea să devină un document care să reclame mai multă urgență. În continuare, am senzația că pierderea biodiversității nu beneficiază încă de gradul de urgență pe care l-ar merita și am exprimat acest lucru în amendamentele mele. Același lucru am încercat să-l uh, fac și cu lipsa de voință politică. Am văzut în trecut, în strategia de biodiversitate pe care am avut-o, că nu aveam nevoie de obiective generale ca cele pe care le avem acum. Cred că unul dintre motivele pentru care n-am reușit să atingem aceste obiective este lipsa de voință politică. Dacă vrem să oprim uh, dispariția speciilor, cred că trebuie să avem o voință politică foarte clară. Primul obiectiv pe care am vrut să-l subliniez este nevoia de o implementare mai bună a legislației actuale a Uniunii. Majoritatea legislației este deja în aplicare, Statele membre însă ar trebui să facă mai mult pentru a implementa ceea ce avem în momentul de față deja. Și ultimul punct general este că am vrut să ne concentrăm mai bine pe valoarea economică a naturii și a ecosistemelor în general și a serviciilor pe care acestea le aduc cu sine. Amendamentul meu se referă la plata pentru serviciile din ecosisteme și la căutarea unor soluții pentru a mobiliza mai bine finanțarea privată. Aceasta este una dintre soluțiile de care avem nevoie pe viitor. În final, cred de asemenea că este important să ne concentrăm pe conferința din toamnă. Vom avea o întrebare cu solicitare de răspuns oral care va fi combinată cu rezoluția și Nagoya va fi o posibilitate în acest sens. Am văzut uh, așadar și propunerile raportorului în legătură cu conferința de la Nagoya din Japonia. Domnule preș- doamnă președinte, am înaintat împreună cu socialiștii și cu verzii câteva amendamente. Am descoperit că avem obiective importante comune și vreau să le mulțumesc prin această cale, pe această cale pentru colaborare. Sper ca majoritatea lor să poată fi aprobate apoi în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Arsenis. Mulțumesc. În, legătur, în numele, mă scuzați, grupului Socialiști și Democrați, aș vrea să subliniez nevoia de aplicare a principiului de precauție din amendamentul 21, un principiu foarte important în general în Uniune. Credem că acest principiu este esențial pentru schimbarea legilor în domeniul biodiversității, să-l respectăm de aceea. De asemenea, am vrea să subliniem și importanța legislației uh, comunitare în domeniul uh, biodiversității, ca în amendamentul 22. Și după cum a spus și domnul de Brandis înainte, trebuie să vedem de ce am eșuat în crearea unei politici de conservare a biodiversității? După cum zicea și colegul meu, lipsa voinței politice, dar și lipsa coerenței politice ar putea să fie o explicație. De aceea noi am înaintat amendamentul 15 și 34. Nu avem nevoie numai de obiective noi, ci avem nevoie de obiective obligatorii, așa cum se vede și în amendamentul 39. O parte din motivele de eșec au fost lipsa obligativității obiectivelor pe care le-am stabilit noi. În același timp, am avea nevoie de o implementare totală a directivei habitatului și o integrare a politicii Natura 2000, așa cum se vede în amendamentele 16 și 63. Un punct important în legătură cu Natura 2000 și a spațiilor protejate este nevoia de a asigura o legătură între spațiile protejate, după cum se vede în amendamentul 65 și, așa cum a spus și domnul Gribandis, posibilitatea de finanțare și de sporire a finanțării pentru, bio, pentru proiectele de biodiversitate în conformitate cu legislația Uniunii. După cum se vede prin acest raport, uh, conservarea biodiversității și investițiile aferente sunt de 200 de ori mai eficiente dacă sunt aplicate decât dacă lăsăm lucrurile în voia lor. Amendamentul 137 prevede acest lucru, deci o investiție eficientă, dar și un management mai bun, o gestiune mai bună a programelor Natura 2000, așa cum se vede în amendamentul 240. Credem în, sau 140. Credem, deci, că aceast- există o legătură între biodiversitate și eficiență și cred că aceasta se regăsește și în Agenda 2020 și în amendamentul 138. Patru puncte esențiale. Încurajarea unei agriculturi durabile, ca în amendamentul 100, protecția speciilor uh, rare și a și biodiversitatea genetică, ca în amendamentul 107, și protecția biodiversității de pericolele pe care le reprezintă folosirea organismelor modificate genetic, așa cum se revede în amendamentul 60 și 89. Toate aceste puncte sunt importante, de aceea le-am înaintat. În legătură cu bioenergia, noi subliniem importanța acesteia în amendamentul 118. Schimbările climatice sunt un aspect relevant pe care trebuie să-l controlăm um, și să controlăm și efectul acestora pe um, dispariția speciilor, amendamentul 129 și după cum a spus domnul Gribandi, avem nevoie de o poziție foarte puternică la întâlnirea noastră de la Nagoya, amendamentul 180 și ne-am dorit și o includere mai bună a biodiversității în obiectivele mileniului 181. 89, amendamentul 189. Vrem să susținem din nou rolul pe care îl joacă organismele, um, scuzați, organizațiile non-guvernamentale, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori la elaborarea unei legislații a Uniunii. Mai multe amendamente pe care le-am semnat eu împreună cu mulți colegi vor mai fi discutate probabil în grupul nostru zilele acestea. Una se referă la zonele afectate și uh, zonele care sunt, um, trebuie să fie plasate sub uh, protecție specială, amendamentul 166, iar uh, linia bugetară pentru biodiversitate, după cum se revede în amendamentul 142 și prevenirea degradării solului și a pierderii biodiversității în sol, amendamentul 149. Vreau să subliniez ideea conservării voluntare, categorizării organismelor ca fiind beneficiare, ben, um, beneficiare sau non-beneficiare și speciile protejate, o listă a acestora este de asemenea un lucru foarte important, greu de înțeles momentan. Iar studiile de impact vor duce credem noi, la o întârziere a acțiunii într-un domeniu atât de important cum este biodiversitatea. Merci beaucoup. Est-ce que parmi nos collègues... Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dorește altcineva să ia cuvântul pe această temă? Nu? Domnul Prodi, vă rog. Monsieur Prodi. Grazie. Eu cred că acesta sia un... Uh, Mulțumesc. Cred că e un subiect foarte important. Vorrei mm, sottolineare... Aș vrea să subliniez importanța rol, rolului jucat de sol E vorba de unul din ecosistemele cele mai complexe. Nello stesso tempo anche di importanza mult și foarte important de asemenea, inclusiv din punct de vedere economic, dar nu numai. Astfel încât uh, profit de ocazie ca să vă reamintesc și de nevoia unei legi specifice pentru protecția solului. Și vreau să subliniez importanța de a dispune de o mai mare precizie pentru definiția, definirea biodiversității. Că este, câteodată se consideră subînțeles că acesta este un concept care poate fi înțeles foarte ușor și direct, dar pentru a putea să evaluăm biodiversitatea și variațiile acestea, eu cred că avem nevoie de metodologii mai precise. Deci, aș întreba dacă ar fi posibil să fim mai precis în definirea biodiversității și să avem o imagine mai clară a consecințelor pe care uh, schimbările climatice uh, le pot avea asupra biodiversității și mai ales <clears throat> mă refer la problema anhidridei carbonice care se dizolvă în apă, mai ales în apa oceanelor, și duce la schimbarea acidității apei, și eventual la problema încălzirii oceanelor care ar putea contracara această tendință și diminua solubilitatea anhidridei carbonice în apă odată cu creșterea temperaturii. Deci, e clar că e un sistem foarte complex pentru care ar fi nevoie de alocarea unor resurse mai importante ca să putem defini mai bine uh, acest domeniu și să conștientizăm mai bine importanța acestui uh, domeniu, pentru că fără cercetări și fără cercetări mai în detaliu, noi nu vom putea să conferim o siguranță deplină biodiversității și menținerii acesteia. Mulțumesc! domnule Prodi, sigur că suntem de acord cu dumneavoastră, dar uh, știm, din păcate, că directiva pentru protecția solurilor uh, a rămas într-un sertar, din păcate. Și cer uh, doamnei Ola Saba de la Direcția Generală pentru Protecția Mediului, întreb, o întreb dacă dorește să răspundă. Thank you, Madam Chairman. Um, yes, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, salutăm acest raport. A venit tocmai la timp, pentru că în momentul de față suntem la o răscruce în ceea ce privește crearea unei legislații în domeniul biodiversității. Consiliul European a adoptat în această primăvară o nouă strategie pentru perioada de după 2020, deci o strategie, o viziune până în 2050, care este mai ambițioasă decât strategia anterioară, pe care nu am reușit încă să o atinge. Așadar, suntem în plin proces de a elabora un nou, o nouă strategie politică în acest domeniu, care sperăm că de data aceasta va avea succes și sperăm că în 2020 să nu constatăm încă o dată că am eșuat, ceea ce ar fi inacceptabil și ar fi foarte mult în detrimentul credibilității Uniunii Europene. La o răscruce ne aflăm și în ceea ce privește legislația, pentru că ne aflăm în momentul revizuirii politicii agricole comune, a politicii în domeniul pescuitului, a politicii în domeniul coeziunii. Așadar, avem ocazia de a integra și biodiversitatea în această legislație a fost adoptată și o, un aviz, aviz al Comisiei pentru Agricultură în ceea ce privește uh, politica comună în domeniul agriculturii și aici ar putea fi integrată biodiversitatea. Sigur că s-au uh, înaintat argumente în ceea ce privește finanțarea insuficientă, lipsa de voință politică. Ne dăm seama că problema uh, urgentă nu a fost încă recunoscută. De asemenea, este necesară o implementare integrală nu doar a legislației Natura 2000, ci și a legislației de mediu pe ansamblu. Considerăm de asemenea că acest, moment vine la acest raport în cescuțe vine la momentul potrivit pentru că în momentul de față suntem în curs de elaborare a unei noi strategii pentru biodiversitate care va fi adoptată, sperăm, cât de curând și, în paralel, încercăm în negocierile internaționale să cădem de acord la Nagoya asupra unei convenții ambițioase în ceea ce privește diversitatea biologică Așadar, uh, un moment de răscruce, negocieri internaționale și elaborarea strategiei europene. Așadar, uh, Comisia uh, salută și rezoluția elaborată de Parlamentul European în perspectiva Nagoya. Nu putem fi pe deplin de acord cu cele spuse de câțiva deputați și dat fiind faptul că nu avem o directivă a solului, ținând cont de faptul că unul din patru organisme vii trăiește în sol, deci fără o astfel de directivă nu am putea atinge obiectivele pentru 2020. De asemenea, speciile invazive nu sunt reglementate la nivel european, ceea ce face să fim în urma Australiei sau Noi Zeelande. Toate acestea fiind spuse, salutăm încă o dată acest raport <clears throat> și, uh, și cele 194 de amendamente înaintate, ceea ce arată interesul suscitat de această temă. Și vă stăm, bineînțeles, la dispoziție pentru orice cereri și solicitări de informații ați avea. Mulțumesc! Mulțumesc dacă cineva mai dorește să ia cuvântul. Dacă nu, dragi colegi, declar reuniunea închisă și ne întâlnim mâine dimineață la ora 9 pentru că am epuizat ordinea de zi și că, din păcate, raportarea încă n-a sosit. Mulțumesc și ne revedem mâine.